Am primit uh, numiri pentru comisii și lista acestor numiri va fi uh, publicată în procesul ver- verbal al acestei ședințe. Dacă nu se ridică niciun fel de obiecție, atunci numirile respective sunt considerate a fi acceptate. Următorul uh, punct de pe ordinea de zi este solicitarea de răspuns oral adresată Comisiei despre accesul persoanelor nevăzătoare la cărți. Și îi dau cuvântul, în primul rând, colegii noastre Mazzoni, pentru 5 minute. Vă rog, aveți cuvântul. Presidente, colegi, l'interrogazione nasce... Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, această întrebare este urmarea unei petiții înaintate Comisiei uh, pentru Petiții. Eu sunt președinte acestei comisii și în petiția respectivă ni s-a cerut ca Parlamentul European să intervină în procesul de semnare a unui tratat internațional care să garanteze pentru persoanele nevăzătoare sau care au uh, dificultăți de vedere să aibă un acces mai larg la uh, cărți în limbajul brai și așa mai departe. În acest moment doar 5% din aceste publicații poate fi accesat de acest segment al populației. Petiția uh, a, a, a luat naștere ca urmare a opoziției uh, Consiliului de a semna acest uh, acord. se, există doar recomandări pe bază voluntară făcute cu Organizația Mondială pentru protejarea drepturilor uh, intelectuale. Este vorba de o abordare foarte slabă care nu, care nu apără drepturile acestei categorii a populației. Restricțiile existente au uh, ramificații culturale, au repercursiuni sociale și, în general, au un efect negativ asupra nivelului de emancipare și de a gradului de independență de care se bucură acești cetățeni. Mai multe rapoarte și mai multe studii uh, științifice au demonstrat că limbajul braille, dacă este învățat de la o vârstă timpurie, uh, persoanele care au probleme de vedere își pot uh, dezvolta capacitatea de comunicare, își pot dezvolta mult mai bine personalitatea. Așadar, ar trebui să avem o abordare mai flexibilă uh, față de drepturile de autor pentru persoanele care au deficiențe de uh, vedere. Dorința exprimată de Comisie și de uh, Consiliu uh, nu merge în direcția obiectivelor uh, prevăzute în strategia Uniunii Europene 2020 pentru persoanele nevăzătoare și nu răspunde cererii făcute de acest Parlament în legătură cu uh, industriile creative. Am votat această rezoluție anul trecut și uh, abordarea Comisiei se împotrivește drepturilor uh, regăsite în Carta Drepturilor Fundamentale și în uh, Carta Internațională pentru Drepturile Persoanelor uh, Nevăzătoare. Uh, nu pot să înțeleg de ce Comisia nu poate să-și modifice poziția în această situație. Uniunea Europeană face parte din acest tratat despre drepturile intelectuale și uh, acest lucru se discută în fața comitetului care se ocupă de drepturile intelectuale și cerem în acest context Comisiei și Consiliului să-și revizuiască poziția. Întrebăm cum pot să accepte Comisia și uh, Consiliul, nego- uh, cum pot să accepte negocierea acestui acord și să ignore uh, discuția împotriva discriminării. Tocmai discutăm uh, lupta împotriva discriminării, încercăm să îmbunătățim situația persoanelor uh, cu dizabilități. Asta pe de-o parte, dar pe de altă parte Uh, nu doresc să-și schimbă poziția. Desigur, până la urmă am putea să discutăm uh, argumentele pro și contra din punct de vedere economic și întotdeauna se poate ajunge la un compromis, dar cred că nu ar trebui să uităm principiile fundamentale, motivele economice nu ar trebui să prevaleze în fața necesității de a proteja drepturile fundamentale. Și Comisia PETI, a cărei președintă eu sunt, a decis să Uh, înaintez această, această întrebare cu solicitare de răspuns uh, oral, să ceară acestor două instituții să regândească poziția Comisiei și Consiliului. Această poziție trebuie să fie mai adecvată uh, în linia lucrurilor declarate deja de Parlamentul European. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ați respectat timpul acordat. Acum îi dau cuvântul pentru 3 minute domnului Barnier, vă rog. Bună seara, domnilor și domnilor deputați. Mulțumesc, doamna Mazzoni, pentru că mi-ați dat prilejul de a vorbi despre drepturile de autor în contextul persoanelor nevăzătoare în fața Parlamentului European și în contextul dreptului internațional. După cum știți, Uniunea Europeană în, este hotărâtă să ocrotească drepturile persoanelor nevăzătoare în temeiul valorilor noastre și aici uh, se ține cont de activitatea organismelor din acest uh, domeniu. Accesul la, vi- la viața culturală uh, trebuie să fie garantată în societatea modernă. Iar Comisia Europeană s-a angajat pe acest drum. Ați amintit și dumneavoastră acest lucru prin strategia 2010-2020 pentru persoanele cu handicap, noi recunoaștem, recunoaște, noi sprijinim recunoașterea drepturilor depline a acestor persoane cu handicap, așa cum sunt ele recunoscute de Convenția Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu handicap și apoi de Carta Drepturilor Fundamentale. Aceasta este viziunea pe care o apărăm noi, poziția noastră și în discuțiile care au loc la ora actuală în Organizația Mondială cu privire la drepturile de proprietate intelectuală, e vorba de drepturile persoanelor nevăzătoare, uh, la care se referă și acest subiect. Aș dori să lămuresc puțin lucrurile. O parte a acestei dezbateri se referă la nevoia, la utilitatea unui instrument juridic internațional constrângător în ceea ce privește derogările de la dreptul de, de, drepturile de autor pentru persoanele nevăzătoare. Pe de altă parte, obiectivul nostru, al meu și al dumneavoastră, necesită, da sau nu, un tratat internațional. Dar, independent uh, de cursul pe care îl va lua această dezbatere, trebuie să dăm dovadă de pragmatism și să ne aplecăm asupra unei chestiuni mai concrete și mai urgente. Este vorba despre textul pe care îl avem acum uh, și să ne întrebăm dacă acest text, prin conținutul său, uh, poate să aducă o soluție eficientă și rapidă la problemele cu care se confruntă persoanele văzătoare. În ceea ce privește Uniunea Europeană, această chestiune ne privește, iar legislația în vigoare, vreau să vă reamintesc că toate statele membre au instituit derogări pentru persoanele nevăzătoare în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale și în conformitate cu directiva privind drepturile de autor în societatea informației. Sau la măsuri pentru a încuraja în Uniunea Europeană cooperarea între părțile implicate și organizațiile care reprezintă persoanele nevăzătoare. Bineînțeles, în cadrul unei derogări avem nevoie și de o cooperare eficientă între um, autor și persoanele nevăzătoare pentru ca aceste cărți să fie accesibile cât mai curând în formate adaptate celor care au aceste nevoi speciale. Nevoia de cărți într-un format accesibil pentru persoanele nevăzătoare este urgentă. Trebuie să ne asigurăm că obiectivul prioritar al discuțiilor este identificarea soluției cele mai bune, practică și eficientă și, bineînțeles, rapidă. Domnilor și domnilor deputați, această dezbatere pe fond trebuie să fie trebuie să ne permită să uh, stabilim o poziție comună între părțile implicate pentru a stabili uh, natura juridică a instrumentului pe care trebuie să-l instituim. Este vorba de un tratat, de o recomandare. Eu, unul, uh, sunt deschis ambelor posibilități. Comisia și Uniunea Europeană s-au angajat în discuții constructive. Noi am registrat progres în această dezbatere propunând cu sprijinul unor state membre un text unic care să înlocuiască cele patru texte de până acum, care a fost considerat un mare progres, un mare pas înainte, chiar și de Uniunea Mondială a Nevăzătorilor, dar trebuie să mergem și mai departe la nivelul conținutului. La ultima reuniune a OMPI, Uniunea Europeană și statele membre au cerut ca discuțiile, să aibă discuții deschise în ceea ce privește uh, miezul acestui text care trebuie îmbunătățit rapid. Poziția noastră în ceea ce privește modificările aduse a fost comunicată în scris și oral partenerilor noștri și părților interesate în deplină transparență, iar astfel îi încurajăm pe partenerii noștri și celelalte părți implicate să uh, abordeze pe deplin acest subiect cât mai rapid cu putință și dați fiindcă este un subiect care mă interesează, în care m-am implicat pe deplin cu societățile și cu organizațiile de nevăzători, sunt uh, Uh, dornic să discut cât mai rapid cu guvernele Uniunii Europene pentru a înregistra progres mai rapid, pentru a ajunge la o soluție concretă, uh, rapid și uh, pentru a rezolva această, aceste probleme, așa cum solicitați și dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule, președ... domnule comisar. Ajungem la intervențiile în, numele grupurilor politice. Prima are cuvântul doamna Băsescu pentru un minut și jumătate. Vă rog

Vă mulțumesc. Următorul are cuvântul în uh, numele grupului Socialiștilor și Democraților, colegul Michael Cashman. Un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Barnier, vă cunosc foarte bine. Vă preocupă discriminarea și am văzut că dumneavoastră ați apărat întotdeauna principiile de egalitate. Aș dori să uh, vă cer să mergeți mai departe. După cum știți, trebuie să uh, Uh, trecem la acțiuni pozitive, să abordăm această problemă a sărăciei cărților pentru uh, persoanele nevăzătoare. Trebuie să uh, respectăm drepturile de proprietate intelectuală, dar Parlamentul sprijină un acord special dedicat acestor persoane. Deci vă cer, domnule comisar, să mergeți înainte pe drumul pe care ați mers. Um, peste tot, nevăzătorii pe, din lume se confruntă cu această problemă. Nu au suficiente cărți la dispoziție. Nu cred că industria creativă poate reprezenta un uh, obstacol pentru aceste persoane. Oare ne putem închipui o lume în care nu există acces la opere cum sunt operele lui Shakespeare și alți autori. Deci vă rog să faceți tot ceea ce puteți pentru a uh, îmbunătăți această situație. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului ALDE, are cuvântul doamna Marian Harkin, un minut și jumătate, vă rog. Thank you, um... Mulțumesc. În ultimii doi ani au avut loc multe dezbateri în Parlamentul European pentru menținerea regulilor, uh, pachetul celor șase măsuri, două măsuri și așa mai departe. Ni se cere să menținem regulile când e vorba de bani și așa mai departe, dar când vine vorba de persoane cu handicap sau când vine vorba de uh, de petiționari ca mm, Uniunea Nevăzătorilor, ni se spune că mm, opțiunile voluntare sunt o soluție mai bună. Domnule comisar, ați vorbit despre cooperare, despre identificarea celor mai bune soluții și ați spus că sunteți deschis unor discuții constructive. Cu toate acestea, Comisia nu înlesnește accesul nevăzătorilor europeni la cărți. Și acesta înseamnă că vorbele sunt goale. Ce ne spuneți acum dumneavoastră? Ne spuneți da, dar nu încă. Avem nevoie de negocieri ulterioare în Irlanda, în țara mea, Consiliul Național al Nevăzătorilor ne spune că um, mii de nevăzători europeni sunt însetați după cărți și uh, numai câteva, numai un procent foarte mic de cărți trecute într-un format accesibil nevăzătorilor. Convenția ONU prin drepturile persoanelor cu handicap Uniunea Persoanelor Nevăzătoare și uh, ni se spune de la aceste organizații că nu există o abordare constructivă din partea industriei creatoare. Iar acum vă rugăm pe dumneavoastră, Comisia, să uh, luați măsuri în acest sens, să o luați pe această cale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mai ales pentru cele 10 secunde pe care ni le-ați dăruit. Acum, în numele verzilor, are cuvântul colega Ocan pentru un minut și jumătate, vă rog. Eh, vă er Domnule comisar, nu aș dori să repet cele spuse despre cât de mare este această problemă. Este o problemă foarte mare, este de fapt un scandal. Dumneavoastră ne-ați prezentat o strategie, ați vorbit despre o strategie, dar în realitate nu se întâmplă absolut nimic în comparație cu trecut. Se tot aruncă cu vorbe în stânga și în dreapta și totuși nu se întâmplă nimic. Um, colegul Cashman încă, încă a avut o atitudine prietenoasă față de dumneavoastră. Eu aș dori un contract din partea dumneavoastră, un contract, un acord cu reguli foarte clare. Nu este posibil să tot spunem că trebuie să discutăm cu partenerii. Până la urmă este un bla bla bla ce se întâmplă. Nu se întâmplă absolut nimic. Am spus acest lucru în trecut și îl repetăm. În Parlament avem o poziție uh, unitară și majoritatea statelor membre sunt de acord cu noi. Deci în această uh, situație nu putem să găsim întotdeauna scuze. Avem nevoie de un tratat de lucruri concrete, obligatorii și nu de uh, prevederi voluntare, facultative și așa mai departe. Până la urmă, nu, se, nu discutăm despre câștiguri bănești persoanele nevăzătoare trebuie să se bucure de aceleași posibilități pe care le avem uh, noi cu toții. Așa cum a spus colegul Cashman, este incredibil că, îți, uh, că există această situație în care oameni nu au acces la opere uh, publicate pentru că prea puțin uh, se ocupă de această problemă. Deci sper că vă veți ocupa cu toată seriozitatea de această problemă. Vă, mulț- vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Morganti pentru minut și jumătate. Mulțumesc. Domnule președinte, bun venit, domnule Barnier. Practic, în, în Italia avem uh, foarte multe uh, cărți pentru persoanele cu, cu deficiențe de vedere. Cifrele sunt greitoare și înțelegem cât de importante sunt cărțile pentru, pentru persoanele acestea nevăzătoare. Trebuie ca aceste probleme să poată să fie rezolvate și nu este atât de greu să rezolvăm problema drepturilor de autori. Avem noi uh, tehnologii, noi formate, cărțile electronice care ne permit acest lucru. Însă tot timpul intervine problema drepturilor de autor și a costurilor legate de acestea, care au un impact negativ asupra deciziilor um, caselor de editură. Eu cred că pentru persoanele defavorizate aceste tipuri de autor nu trebuie să fie plătite și asta prin lege. Acest cadru trebuie să fie cât se poate de constrângător ca să nu existe niciun fel de uh, Eh, discriminări. Cărțile înseamnă cultură, iar persoanele cu probleme de vedere trebuie să aibă același acces la produsele culturale ca și celelalte. Este o șansă. Și eh, astfel, o astfel de inițiativă ar fi foarte apreciată de persoanele nevăzătoare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Becker. Un minut, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Eu sunt membru al Comisiei PETI și, în această calitate, nu sunt uh, sprijin, sprijin, de fapt, uh, acorduri obligatorii, nu acorduri voluntare și facultative. Cred că uh, foarte foarte rapid, ne vom, va trebui să facem mai mulți pași, mai ales dacă ne gândim la contextul digital. În Germania și în Austria s-au făcut pași în această direcție și în momentul în care discutăm despre lumea digitală, problemele sunt și mai grave. Eu salut faptul că aceste domenii ar putea să fie uh, reglementată pe plan euro- european. Din fericire, numărul uh, persoanelor care au deficiență de vedere este în reducere uh, mulțumită progreselor medi- med- med- din medicină și aș dori să fac un apel, domnule comisar, să țină seamă totuși de această grupă de persoane și să le permitem să aibă acces la cultură. Vă mulțumesc! Acum, pentru un minut, are cuvântul doamna Prendergast. Mulțumesc. Această chestiune subliniază um, cât de mult monopol există asupra drepturilor de autor și cărților. Persoanele nevăzătoare au aceleași drepturi în ceea ce privește accesul la cărți ca și noi, dar realitatea diferă pentru acești oameni, fiindcă uh, ei trăiesc această foame a cărților. Asociația Dislexicilor din Irlanda a înaintat petiții Parlamentului European și uh, Parlamentul European au solicitat Comisiei și Consiliului să dea legislație obligatorie uh, pentru organizațiile privind drepturile de proprietate intelectuală, dar Comisia și Consiliul în continuare nu dau decât uh, recomandări și opțiuni uh, ne, uh, pe bază de voluntariat. Această legislație ar permite organizațiilor să facă copii adaptate persoanelor nevăzătoare. Este limpede că e nevoie de o astfel de legislație și cred că, că pentru toată lumea ar trebui să fie la fel de clar. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Următorul are cuvântul domnul Berlinghe pentru un minut. Mulțumesc. Domnule comisar, domnule președinte, noi astăzi cerem un nou tratat care să garanteze scutirea specifică um, a drepturilor de autor pentru persoanele nevăzătoare. Nu este vorba de operă de caritate, ci vorba de acces la cultură. Uniunea Europeană nu a fost foarte activă în acest domeniu. Comisia nu a făcut suficient. Cred că am fost prea puțin ambițioși și nu am făcut decât să boicotăm tratatul. Mă gândesc ce s-a întâmplat în noiembrie la Geneva, ce poziție a avut uh, Uniunea Europeană. Trebuie să trecem de la sloganuri, de la vorbe, la fapte. Eh, voluntariatul nu este suficient, benevolatul. Trebuie să avem lucruri cât se poate de obligatorii și constrângătoare, să nu mai avem probleme și lacune juridice și să avem un acces la cărțile în braille, electronice și audio, atât de importante pentru nevăzători. Nu putem să acceptăm că teatrul este un lucru care pune în pericol copiii educatare. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Blinkevičiūtė. Un minut, vă rog. Sare, Europoje gyvena milijonai žmonių, kuriems knygos turi būti... Domnule comisar, există milioane de cetățeni europeni care trebuie să aibă un acces uh, la cărți într-un format uh, diferit de uh, uh, formatul Braille, într-un format digital. Însă acestea nu sunt Um, nu pot fi uh, publicate foarte ușor, dar ar trebui să asigurăm acest lucru. Nu avem o, o legislație suficientă care să prevadă suficiente derogări pentru persoanele nevățătoare. Și, domnule comisar, oare nu considerați că dacă dorim să, să schimbăm această situație, atunci ar trebui să transformăm um, situația legală a drepturilor de autor? Aș dori să uh, adresez un apel Comisiei și Consiliului în sensul sprijinirii unui acord obligatoriu care să permită împărt- uh, împărtășirea cărților uh, la o scară globală. Se discută în mai multe organizații despre posibilitățile de a, de a asigura un acces lărgit persoanelor nevăzătoare la aceste cărți. Vă mulțumesc! ajungem la procedura intervențiilor spontane. Avem um, 5 minute la dis- nu, avem mai mult timp la dispoziție, avem 10 uh, minute la dispoziție și atunci aș propune ca uh, să intervină reprezentanți din partea tuturor uh, grupurilor politice și dacă toți Uh, cei șapte colegi vor respecta un minut, atunci vor, vor putea interveni și alți trei vorbitori. Acum, domnul Coz are, cu- are cuvântul pentru un minut. Köszönöm a szót. A társadalom általában azt gondolja, hogy az akadályment... Vă mulțumesc, domnule președinte. În general, în general se um, Există o percepție largă în societate despre această categorie specială de oameni care au uh, disabilități. Foarte mulți uh, foarte multe persoane din această categorie de fapt nu au acces, suficient acces la informații și uh, este vorba printre altele și de nevăzători aici. Aș dori să vă rog, domnule președinte, să treceți în procesul acestei întâlniri următorul lucru. Interpreta I-am, i-am cerut interpretei mele să uh, se oprească pentru o scurtă perioadă de timp, tocmai pentru a vedea cât de grav este în momentul în care nu mai ai la dispoziție informații. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank, Herr Kosan. Vă mulțumesc, domnule Kosan. Acum doamna Cau pentru un minut. Doamna Țicău. La nivelul UE 27, mai puțin de 5% din cărțile publicate sunt accesibile persoanelor nevăzătoare și persoanelor cu deficiențe de vedere aceste persoane trebuie să aibă acces la cările publicate sau la materialele tipărite în format braille în format audio sau electronic

Acum are cuvântul doamna Bilbao, un minut. Señor comis- Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, mulți nevăzători sau persoane cu deficiențe de vedere ne ascultă acum. Această strategie încearcă să înlăture problemele existente, dar la ora actuală numai un procent limitat de cărți sunt disponibile acestor persoane. Aceste persoane nu pot obține informații, nu pot citi ca noi restul, iar uh, la ora actuală nu avem la dispoziție instrumentele necesare pentru a răspunde acestei foame de cărți. Speram să ajungem la un tratat obligatoriu care să le permită acestor persoane să aibă acces la cultură fără să li se reamintească zi de zi că au un handicap. Gândiți-vă la această foame a lor, la această dorință de a citi și uh, încurajați acest, uh, crearea acestui tratat. Și nu vă uitați, nu uitați de faptul că cu toți avem un handicap, unul sau altul. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Lichtenberger. Vă mulțumesc, domnule comisar. Trebuie să recunosc că răspunsul dumneavoastră m-a dezamăgit puțin. Uh, dumneavoastră vă doriți să păstrăm vechiul sistem în care au loc negocieri complicate în fiecare stat în parte și un sistem care nu asigură accesul la literatură, astfel încât uh, persoanele nevăzătoare de fapt nu, au, nu vor avea uh, posibilități suplimentare. Situația este cu atât mai tristă pentru mine cu cât Uniunea Europeană Uh, blochează uh, un progres în cadrul negocierilor uh, internaționale, moment în care tocmai partenerii internaționali și-ar dori să meargă mai departe. Și ratăm o ocazie imensă. Dumneavoastră nu apărați mai mult, nu apărați drepturile de proprietate intelectuală, ci um, vă împotriviți accesului și egalității de uh, șanse în Uh, contextul accesului la cultură și doresc să, să vă cer să înlăturați aceste obstacole și să fiți de acord cu un acord obligatoriu. Vă mulțumesc. Acum, doamna Swinburne are, are cuvântul pentru un minut. Mulțumesc. Îmi pare bine că discutăm această moțiune pentru rezoluție care provine dintr-o petiție. Uh, aceste cărți, dar și alte documente scrise, trebuie să fie accesibile persoanelor nevăzătoare. Statisticile arată că mai puțin de 15% din cărțile de succes sunt accesibile în formate pentru persoane cu deficiente nevăzătoare. Nu este suficient. Însă tehnologiile ne ajută și, ne, și Um, putem să sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți pentru persoanele care astăzi sunt defavorizate. Este nevoie de o politică bine finanțată, uh, inclusiv pentru a integra mai bine aceste noi soluții tehnologice avem nevoie să ne asigurăm că toate instalațiile și programele de, de calculator aferente sunt cele puse la punct pentru a putea avea un acces sporit la cultură. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum are cuvântul uh, domnul Pașca, un minut, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule uh, comisar. O asociație europeană mi s-a uh, adresat, mi-a cerut să um, o ajut într-o problemă legată de uh, printarea unor asemenea uh, cărți. S-a sugerat că o normă obligatorie internațională ar trebui să fie um, adoptată pentru persoanele nevăzătoare. Un asemenea tratat ar asigura un acces mai bun la aceste cărți, ar fi o soluție mult mai bună decât recomandările uh, voluntare făcute de Uniunea Europeană. Există diferite asociații care apără drepturile persoanelor nevăzătoare, care Uh, susțin această soluție și Parlamentul European a făcut această recomandare deja din, an, din uh, anul 2011. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Sinclair. Mulțumesc, domnule președinte. Salut orice inițiativă care dă mai multe drepturi persoanelor cu handicap, în acest caz persoane nevăzătoare și cu deficiențe de vedere. Uniunea Europeană nu s-a arătat prea sensibilă la nevoile acestor persoane. Toate statele membre și instituțiile relevante ar trebui să să ia măsuri alături de organizațiile internaționale de drepturi de autor pentru un tratat obligatoriu, fiindcă numai așa se poate garanta dreptul de a citi, care le este negat multora. Uh, milioane de oameni în lumea întreagă. Trebuie să punem capăt acestei uh, foamete. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Sinclair. Văd că solidaritatea între grupurile politice a funcționat foarte bine, astfel încât avem timp și pentru alți trei vorbitori și dau acum cuvântul domnului Iard. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și antevorbitorilor care au fost atât de disciplinați. Aș dori să-i mulțumesc și colegei Mazzoni care a propus această rezoluție. Despre ce discutăm până la urmă? Se atrage atenția asupra um, tratatului de funcționare a Uniunii Europene, în um, care se uh, prevede faptul că nu are voie să existe în Uniunea Europeană o discriminare și se cere un tratat internațional. Comisia PETI pur și simplu repetă o, o rezoluție parlamentară adoptată în anul trecut în care cerusem pur și simplu o soluție uh, legală obligatorie. Deci, domnule comisar, sper că înțelegeți uh, nerăbdarea noastră, faptul că vă cerem să dați curs acestei cereri a Parlamentului și să ajungem în cele din urmă în situația în care va fi adoptat un tratat obligatoriu. Cred că a venit momentul să facem acest lucru, pentru că este vorba de cei mai uh, membrii cei mai slabi ai societății noastre care au nevoie de aceste prevederi obligatorii. Vă mulțumesc. Acum îi dau cuvântul uh, domnului Romaio Ivanova. Mulțumesc. Vreau să iau cuvântul deoarece sunt șocat. 30 de milioane de persoane în Europa suferă de probleme de vedere și numai 5% din cărți sunt accesibile pentru ele. Și vorbim despre țările dezvoltate, bogate și în țările sărace suntem de-abia la 1%. Ce facem noi? Ce face Uniunea Europeană? Ce se întâmplă cu antidiscriminarea? Ce se întâmplă cu persoanele cu dificultăți economice, persoane care nu au acces din cauza banilor, nici măcar la cărți digitale, din cauza că sunt prea sărace. Aceste, ă, aceste persoane nu au voie, nu au dreptul să citească. Este foarte surprinzător faptul că ă, știți bine că a existat o petiție pe care am trimis-o la Consiliul, la Comisie și trebuie să se alerteze forurile internaționale. Trebuie să facem ceva pentru ca mentalitățile să se schimbe, pentru că până acum nu s-a făcut mare lucru. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Vertman are acum cuvântul. Vă rog un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, 30 de milioane de persoane în Uniunea Europeană au dificultăți de uh, vedere și nu își pot exercita uh, drepturile lor fundament, fundamentale. Deci persoanele uh, care au probleme cu vedere au un drept la educație. Și în momentul în care noi ne angajăm să creăm uh, condiții mai bune de educație, îi discriminăm pe nevăzători și această discriminare trebuie oprită. Așadar, vă rog să vă angajați pentru drepturile nevăzătorilor și vă rog să treceți în cele din urmă la fapte. Vă mulțumesc. Acum, pentru două minute, are cuvântul în numele Comisiei domnul comisar Barnier. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că sunt foarte bucuros uh, că s-a exprimat uh, toată lumea cu foarte multă vehemență, că s-au exprimat și critice și că lucrurile s-au exprimat deschis. Mă simt foarte încurajat uh, de tot ce ne-ați solicitat comisiei. V-am ascultat cu mare atenție, domnilor și domnilor deputați. Este vorba de un subiect unde eu m-am angajat, din multe motive, în viața publică, pentru a garanta locul și drepturilor persoanelor cu handicap, indiferent de boala, de handicapul de care suferă. Și mă refer aici, așa cum a spus doamna Harkin, mă refer la Europa cetățenească, așa cum a spus doamna Lichtenberger, uh, persoanele care se confruntă cu cele mai multe greutăți, persoanele cele mai vulnerabile, au mm, drept mai mult decât ceilalți la un acces înlesnit. Așa cum ați spus și dumneavoastră. Mulți dintre dumneavoastră, domnule Borgati, doamna Băsescu, doamna Blinkeviciute, doamna Vertman, doamna Țicău, domnul Romeva Irueda, au uh, vorbit despre numărul persoanelor afectate de acest handicap, milioane de persoane care suferă de acest handicap al uh, orbirii sau deficitelor de vedere. Și vreau să reau aici spuse domnului Cashman și să vă spun că pentru mine discriminările care au loc la ora actuală sunt de nesuportat. Îi spun același lucru și doamnei Prendegas și doamnei Swinburne care s-au exprimat pe marginea acestui subiect. Noi suntem uh, implicați într-un dialog cu partenerii internaționali. Iar Comisia are de gând să respecte, și aici este încurajată de poziția Parlamentului European pentru uh, registrarea de progres uh, în ceea ce privește uh, drepturile persoanelor nevăzătoare. Înainte de a ne angaja într-un tratat constrângător, obligatoriu, așa cum doriți dumneavoastră, și eu sunt deschis acestei idei. Dar o să vă spun că e nevoie de întrunirea unor condiții pentru aceasta. Dar, și vă rog să mă înțelegeți aici, uh, Trebuie să identificăm care va fi conținutul acestui text, care să fie într-adevăr un text care să aducă soluții, soluții reale la uh, problema discriminării de care suferă persoanele handicapate. Eu sunt o persoană pragmatică și uh, m-am implicat pentru, uh, în slujba acestui, acestei cauze. Încă de la începutul mandatului meu de comisar m-am întâlnit cu asociațiile persoanelor nevăzătoare. Chiar și acum câteva zile m-am întâlnit cu astfel de asociații în Spania și la Bruxelles uh, cu Confederația Europeană. M-am întâlnit uh, cu persoane de la OMPI și uh, doamna Ocken, domnule Becker, de ce soluții concrete. Eu vreau să vă spun că m-am ocupat în mod activ la, de memorandumul de acord pe care l-am uh, semnat între uh, edituri și persoanele nevăzătoare în septembrie 2010, iar prin acest acord se vor institui instalații și structuri intermediare pentru a permite distribuția de um, opere persoanelor nevăzătoare prin platforme europene. Dar v-am spus ce, ce aș <coughs> ce aș putea să fac imediat? Imediat aș putea să mm, lucrez cu editurile, cu asociațiile de nevăzători pentru aceste proiecte concrete și în continuare ne aplecăm uh, asupra acestui text uh, al unui posibil tratat obligatoriu. La ora actuală, textul de compromis care a fost elaborat este uh, departe de situația unui progres concret pe care trebuie, care trebuie obținută și nu, se, nu reiese foarte clar utilitatea acestuia pentru persoanele nevăzătoare. Deci răspund aici, domnule uh, Harkin, domnului Iar uh, și nu numai, spunându-le că uh, eu doresc progresul real și nu uh, un, un discurs uh, gol, nu pur și simplu promisiune, așa cum se întâmplă câteodată, nu un text care să fie tehnic sau juridic, eu doresc un progres real, iar pentru aceasta trebuie să mă asigur că uh, Conținutul textului este unul de mare calitate, iar în acest sens am făcut propuneri constructive și clare tuturor partenerilor noștri. Cum putem să o apucăm pe calea pe care o doriți dumneavoastră a tratatului obligatoriu? Pentru, acesta, pentru aceasta am nevoie de un mandat din partea Consiliului. Am nevoie de un acord din partea Colegiului și cred că îl voi obține. Am nevoie de un acord de la Consiliu și voi solicita, îl voi solicita uh, pentru negocierea unui tratat obligatoriu. Bineînțeles, uh, sub rezerva aprobării Colegiului de Comisar. Doamna Auken, ați spus că toate statele membre sunt de acord. <coughs> Dar eu am alte informații. Eu am alte informații. La ora actuală, unele state membre, din motive din diverse motive de guvernare, de guvernământ, nu susțin această poziție. Eu doresc să, să solicit mandat Consiliului, dar dacă uh, eșuăm. Dacă Consiliul refuză, atunci nu vom înregistra progres. Eu încerc să ajung în următoarele săptămâni la un acord suficient care să convine statelor membre pentru a merge pe, în această direcție a tratatului obligatoriu. Și uh, vreau să vă spun că o să mă întâlnesc cu toți reprezentanții guvernelor statelor membre cu, cu reprezentanții tuturor guvernelor statelor membre pentru a obține acest mandat. Eu vreau să fiu sigur că voi obține acest mandat și vreau să mă asigur că acest mandat va schimba într-adevăr situația. Iată care este starea mea de spirit V-am spus ce propunere voi face uh, Colegiului Comisarilor pentru a obține acordul acestora pentru un mandat. Uh, am discuții la ora actuală cu uh, colaboratorii mei, cu uh, guvernele statelor membre pentru a obține acest mandat și după aceea mergem mai departe. Domnule Berlinger, știți foarte bine că nu sunt conservator. Îi spun acest lucru și doamnei Bilbao eu mă simt încurajat de hotărârea dumneavoastră și îi spun acest lucru doamnei Manson, mai ales eh, și domnului Kosakis, colegul Kosakis, care, care a sprijinit eh, netăgăduit acest eh, tratat și vreau să vă spun că eu, eu nu spun vorbe goale aici și o să urmăresc în continuare acest demers Știți cu ce greutăți mă confrunt? Acum am fost sincer cu dumneavoastră, dar o să urmăresc în continuare acest dosar în, um, pentru a respecta com, Carta Drepturilor Fundamentale și uh, o să fac, uh, o să întreprind toate acțiunile necesare în viitorul apropiat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru răspunsul foarte detaliat care ține seama de uh, importanța acestei uh, teme. A fost înaintată o rezoluție din partea Comisiei PETI. Votul va avea loc mâine la ora 12. Apoi, ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul